dintre probleme pot fi soluționate prin implementarea directivei AML, se pare totuși că vor rămâne în continuare câteva chestiuni structurale. Câteva dintre ele le-am prezentat în rapoartele pe care le-a adoptat Comisia pe 24 iulie legate de starea implementării cadrului antispălare de bani din UE. Aceste rapoarte reprezintă un punct de plecare foarte bun pentru a evalua și pentru a hotărâ ce se poate face pe viitor felul în care aceste reguli se aplică din punct de vedere practic de către toți operatorii economici este un element absolut esențial pentru o bună funcționare a sistemului. De exemplu, autoritățile de supervizare bancară trebuie să hotărască care supervizare a fost importantă în scandalurile cu care ne-am confruntat în ultimul timp cadrul de reglementare armonizat aici la nivel european ar putea fi util. În plus, ne-am putea gândi să oferim sarcini suplimentare pentru o autoritate europeană în domeniul supervizării bancare. Am găsit de asemenea cazuri în care supervizorii nu aveau resursele umane necesare pentru a realiza inspecțiile la fața locului, de exemplu, pe cât ar fi trebuit de frecvent să le facă sau să ia măsurile necesare atunci când au constatat încălcări. Supervizarea la nivelul grupurilor, de asemenea, era deficitară uh, Supervizarea prudențială nu a ținut cont uh, îndeajuns de reglementările din uh, directivă și, de asemenea, nici procesul de evaluare a managerilor. Suntem conștienți de faptul că aceste probleme nu se limitează doar la sectorul bancar. Există probleme și în alte părți ale sectorului financiar și, de asemenea, non-financiar. Acesta este un alt domeniu pe care ar trebui să-l uh, analizăm cu atenție. În ceea ce privește raportul privind unitățile de inteligență, evaluarea arată că cooperarea între aceste unități trebuie să se îmbunătățească și mai mult, incluzând aici un mecanism puternic european de coordonare și de susținere a unităților naționale. Toate acestea sunt sarcini pe care va trebui să și le asume următoarea comisie și uh, noua președintă este foarte clară în acest sens. Trebuie să se întărească supervizarea și să se întărească regulile. În concluzie, v-aș vorbi și despre lista cu uh, țările terțe uh, care prezintă un risc. Comisia dorește să prezinte o listă actualizată, așa cum cere de altfel directiva și în urma respingerii regulamentului delegat la Consiliu și în urma rezoluției din Parlament în luna martie, am făcut eforturi puternice pentru a ține cont de punctele de vedere exprimate atât la Parlament cât și la Consiliu. Obiectivul este acela de a, de a ajunge la un consens între instituții, tocmai pentru a evita fie ca Parlamentul, fie ca Consiliul să respingă această listă. Aș reitera aici că la Comisie vom continua activitatea noastră de supervizare independentă. În principiu, vom lista anumite țări care sunt deja prezentate de către uh, grupul special pe această temă și uh, alte țări care depășesc aceste criterii, mai ales din punctul de vedere al transparenței sau al responsabilității. Deci că vom include și țări terțe unde există deficiențe strategice, chiar dacă ele nu sunt pe lista prezentată de uh, grupul FATF. Uh, Metodologia a fost stabilită în 2018. În primul rând dorim să clarificăm interacțiunea între lista UE și cea existentă la nivel internațional din partea acestui task force uh, financiar. În al doilea rând, dorim să ne angajăm și mai mult cu țările terțe înainte de a le include pe listă. Și aici am propus să, să ținem cont de evaluarea noastră preliminară, să obținem angajamente din partea acestor țări terțe pentru a rezolva pe o durată de un an problemele constatate. Aceasta ne va permite să vedem dacă deficiențele sunt rezolvate sau nu și vom putea include imediat acele țări care reprezintă un risc ridicat. Considerăm că această abordare va permite colegiuitorilor să ajungă la un consens în vederea adoptării listei europene. Comisia va menține dialogul politic cu Parlamentul și cu Consiliul pentru a implementa această metodologie. De altfel, voi vorbi și cu miniștrii de finanțe în cadrul Consiliului Ecofin în octombrie. Aș vrea să vă asigur că avem același obiectiv să protejăm sistemul financiar european în fața riscului reprezentat de țările terțe. De asemenea, vreau să mulțumesc Parlamentului European pentru susținerea continuă pe care ne-a acordată și să continuăm acest proces absolut necesar în interesul cetățenilor europeni. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar! Avem pe primul grup, în primul rând din partea grupurilor politice, domnul Marcus Ferber, din partea grupului PPE, două minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimată ministru, doamnă comisar, ascultând aceste discursuri avem impresia că totul e minunat, totul e sub control, Consiliul și ia angajamente și luptă zi de zi, oră de oră, combate spălarea de bani și Comisia verifică toate țările, totul minunat, însă în realitate cum stau lucrurile, nimic nu e minunat dacă privim cu mai multă atenție um, raportul de verificare al Comisiei ne uh, constatăm următorul lucru, că în 28 de state membre directiva privind combaterea spălării banilor s-a pus în aplicare în 28 de feluri diferite. Nu avem o abordare unitară în Europa și, în al doilea rând, deja la autoritățile naționale nu există o cooperare care să funcționeze între autoritatea de supraveghere financiară și, financiară și entitățile judiciare. Iar în cazurile transfrontaliere nu mai funcționează nimic. Dacă privesc aceste două probleme, există și două soluții. Nu uh, o directivă, ci un regulament. Dacă vrem să avem legislație uniformă în Europa, atunci trebuie să o luăm pe calea regulamentului Parlamentului. Și în al doilea rând, dacă cooperarea nu funcționează și atunci dacă autoritatea bancară trebuie să supravegheze supraveghetorii, atunci nu mai combate spălarea de bani, ci nu mai faceți decât să creați formulare care trebuie trimise în sus, în jos, înspre entitățile de supraveghere. Avem nevoie de o entitate, de o structură care să poată interveni. La, avem OLAF, la Comisia, avem uh, procurorul european uh, în ceea ce privește acele cazuri uh, acele delicte împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene și trebuie să ne gândim, doamnă comisar pentru justiție, dacă nu ar fi bine să venim cu o propunere pentru un procuror european sau o altă structură asemănătoare care să aibă competențe de intervenție, astfel încât să se poată reacționa rapid și la nivel penal, astfel încât delictele să nu rămână la nivelul statele, statelor membre. Trebuie să uh, intervenim. Nu ne putem amăgi, s-au spus lucrurile clar, uh, cu cifre. Parlamentul e gata ca acest, acest mesaj clar să fie votat mâine la vot și vă rog să veniți cu rezultate pe măsură. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Ferber. Acum, pentru SID, are cuvântul doamna Regner, un minut și jumătate. Vă mulțumesc. Continui direct intervenția antevorbitorului meu. În Uniunea Europeană sunt niște norme stricte împotriva spălării banilor, dar la ce bun? Poți să ai legislația cea mai dură dacă ea nu este implementată și dacă nu este implementată ordonat, dacă nu există după aceea o supraveghere strictă. În ceea ce privește directiva pentru, împotriva spălării banilor, totul este puternic orientat național. Asta trebuie să se termine. Problema pe termen lung poate fi rezolvată doar dacă există autoritate împotriva spălărilor banilor la nivel european. Pentru asta trebuie să existe uh, și cineva care să preia această sarcină în plan european, căci fiecare scandal de spălare de bani este mai mare decât precedentul și nu ne putem permite să mai existe un altul care să explodeze. Și apoi, ce se întâmplă cu uh, Golden Visas, o afacere foarte lucrativă pentru anumite state? Uh, Bogații pot să-și cumpere o mașină, o geantă scumpă, un iaht, pot să-și cumpere chiar și permisul de ședere și cetățenia. Se urmărește cumva de unde vin banii? Nu, este scandalos. Și deci știm foarte bine că spălarea de bani merge mână în mână cu frauda fiscală, cu activitățile infracționiste, și problema aceasta trebuie abordată în mod exhaustiv. Pentru asta, Comisia trebuie să vadă un pic ce se întâmplă cu vizele de aur și să vină cu soluții practicabile cum putem rezolva această problemă pe viitor. Mulțumesc! Chitocset, edustaja Președinta, mulțumim, doamnă Regner. După care trecem uh, la grupul Renew Europe, Luis Garicano. Două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să recunoaștem doamnă comisar, doamnă reprezentant al Consiliului. Motivul pentru care ne aflăm aici este pentru că sistemul antispălare de bani pur și simplu nu-și atinge obiectivul, nu funcționează. Se vorbește despre lipsa de resurse, am a, a, auzit asta la audierea comisarilor, la întâlnirile cu Autoritatea Bancară Europeană, Lipsa de resurse, de personal, A, deci e clar că nu ne atingem obiectivul. Toată lumea este de acord și cetățenii de asemenea, care sunt în plus și îngrijorați pentru că antispălarea de bani este practic elementul fundamental pentru a lupta împotriva tuturor celor alte tipuri de trafic. Deci, de ce oare sistemul până la urmă nu funcționează? Nu funcționează pentru că statele nu au stimulentele necesare și asta pur și simplu pentru că nu există stimulente să se obțină capital atunci când e nevoie de el. Până la urmă, dacă uh, capitalul vine, provine din locuri nu atât de sigure, pur și simplu se închid ochii. Deci, iată, dacă o verigă uh, eșuează, practic întregul sistem nu funcționează. Am auzit uh, despre scandaluri diverse Uh, scandalul cu 230 de milioane de euro care s-au pierdut, însă nu e vorba doar de autoritățile estoniene sau din Danemarca care au închis ochii sau n-au știut ce să facă, dar la autoritatea bancară, practic, s-a văzut că nu era vorba de legislație europeană, deci la nivel european nu se putea face nimic. Mă bucur că Parlamentul este unit. Am lucrat cu colegii mei pentru a avea o rezoluție pe această temă. Parlamentul consideră că și Comisia și Consiliul trebuie să-și facă datoria Parlamentul de asemenea pentru ca agențiile să aibă resursele necesare pentru a lupta împotriva spălării de bani, să avem legislația care să fie implementată peste tot în UE și în felul acesta să avem un sistem cu adevărat european care să fie și în folosul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Garicanu. Și acum, din partea grupului Verzilor, domnul Gigold. Două minute și jumătate. Doamnă președinte, dragi colegi și colegi, în Europa există un risc uh, al securității care a fost neglijat uh, de guverne și anume spălarea de bani. Se înregistrează delicte în valoare de miliarde de euro în spălarea banilor Infractorii câștigă prin această formă de economie, între ghilimele, miliarde de euro pe care apoi uh, le spală, le reinvestesc ulterior în terorism, dar printre altele se cumpără și, casele, și case în centrele imobiliare, în consecință prețurile cresc. Și în timp ce vorbim de toate acestea, vedem că posibilitățile juridice există, Europa le oferă statelor membre posibilitatea unei căi juridice de a interveni, însă statele membre uh, nu profită de acestea. Cele mai grave 10 scandaluri de spălare de bani pe care le-a procesat uh, Comisia Europeană arată acest eșec uh, cât se poate de clar. Și pentru asta nu e nevoie să mergi în Cipru, Malta, paradisuri fiscale notorii, ci în Germania, de pildă, în unul din cele mai mari state membre. Aproape 100 de miliarde de euro se câștigă în fiecare an prin afaceri de spălare de bani. Avem aceste uh, unități de informații financiare care au pe masă 20.000 de uh, acuzații de bănuieli de spălare de bani. Uh, această directivă care trebuia să fie pusă în aplicare deja de 10 ani uh, ar trebui să fie aplicată deja de luni bune mă cer cu serviciile Comisiei Europene dacă se inițiază în sfârșit o procedură de încălcare a tratatelor. Această procedură ar fi adecvată nu doar pentru Germania, ci pentru o serie întreagă de state membre care nu doar că nu pun în aplicare acest proiect de lege, ci că nu îl pun în aplicare în practică, în realitate. Iată de ce fac apel la Comisia Europeană să înceapă un nou capitol și să nu mai privească doar dacă litera A corespunde cu litera A în fiecare legislație, ci dacă legea se aplică în practică și deschideți în sfârșit o procedură de încălcare a tratatelor care să se refere la punerea în aplicare a legislației. Haideți să rezolvăm după aceea problema prin instituții europene comune. Mai mulți vorbitori au uh, scos în evidență că este important să avem o instituție care să poată acționa și interveni la nivel european și dumneavoastră la Consiliu puteți face ceva pentru că această punere în aplicare să funcționeze și să ne puteți ajuta să creăm această instituție paneuropeană de care avem nevoie. Vă mulțumesc, domnule Gigold. Are acum cuvântul domnul Beck de la Identitate și Democrație, un minut și jumătate. Doamnă președinte, cu cea de-a cincea directivă împotriva spălării banilor, Uniunea Europeană obligă statele membre ca în numeroase domenii să ofere date personale autorității bancare europene. Decizia aceasta vine împotriva celor care au economii la bănci. Ei nu prea au un cuvânt de spus. Rolul ONG-urilor este unul pe care Uniunea Europeană uh, l-a exclus din lupta spălării banilor. În anul trecut, profesorul Kenneth Wayne a fost cel care s-a ocupat personal de aceste cazuri de ale ONG-urilor care finanțează și ele spălarea de bani uh, și uh, terorismul. Profesorul Wayne a cerut ca directiva să fie extinsă în așa fel încât să fie acoperite și ONG-urile. La o presiune, din cauza unei presiuni politice masive, el a trebuit să se uh, retragă. Moneywall, Moneyval, este o organizație care împărtășește îngrijorările profesorului respectiv, și anume că ONG-urile sunt un vehicul, uneori, pentru spălarea banilor. Prin urmare, am adresat în Comisia Parlamentară o întrebare. Ce se întâmplă la Comisie cu ONG-urile? Am primit însă un uh, răspuns uh, lapidar. Se spune că nu se dorește ca ONG-urile să fie privite ca fiind uh, uh, organizații criminale. Noi însă cerem ca ONG-urile să nu mai fie scutite de lege. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Beck. Acum, de la GUE, are cuvântul domnul Morel, un minut și jumătate. Euh, Mulțumesc, doamna președintă. E adevărat că tema de astăzi euh, poate părea complexă, de natură tehnică, însă ea este esențială pentru credibilitatea UE. În mandatul anterior am discutat deja foarte mult pe marginea acestui text legislativ uh, și, de altfel, uh, rezoluția noastră a venit în urma mai multor scandaluri de acest gen, de exemplu Panama Papers, dar și a traficului uh, de arme, persoane, droguri și așa mai departe, a fraudei fiscale, în care e vorba de sute de milioane de euro care sunt la mijloc. Deci, până la urmă, despre ce vorbim astăzi? Despre textul și valorile făcute de comisie care nu sunt suficiente. Ce se întâmplă, de exemplu, cu transpunerea directivei, care n-a fost urmată de fapte concrete? Asta se întâmplă în majoritatea statelor membre. La un moment dat va trebui, totuși, să se treacă la procedurile de încălcare. Pe de altă parte, e vorba și de capacitatea de promovare și de decizie a autorității bancare europene, care se pare că a ajuns la niște limite, așa cum spunea chiar președintele autorității. Iar noi, parlamentarii, am menținut refuzul Consiliului de a adopta această listă cu țări terțe periculoase în ceea ce privește spălarea de bani și finanțarea terorismului. Și, vă ceți aminte, se vorbea de Arabia Saudită sau paradisuri fiscale precum insulele Virgine și Panama. Deci, iată, trebuie să reacționăm și întrebarea care ni se pune astăzi este dacă n-a sosit momentul să trecem la un regulament pentru că, iată, pur și simplu nu putem face nimic, ceea ce este de-a dreptul îngrijorător pentru noi, dar în special pentru cetățenii europeni. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Morel. Și acum, în numele neafiliaților, doamna Ferrara. Vă mulțumesc, stimați colegi investiția banilor obținuți în urma unor activități ilegale în economia reală creează efecte de distorsionare în piața internă, dăunând în cele din urmă acelor întreprinderi care respectă regulile. În plus, permite indivizilor și organizațiilor criminale, chiar de tip terorist, să obțină surse de finanțare care ulterior să le alimenteze activitățile. Drept Uh, reprezentanții ai Mișcării 5 Stele am considerat o prioritate integrarea acestor inițiative în programul nostru la nivel național și european. Am uh, adus o contribuție importantă prin directiva privind combaterea spălării banilor, care are efecte penale, interzicându-le celor vinovați de aceste delicte, de pildă, um, încheierea unor contracte cu autoritățile publice dincolo de inițiativa legislativă privind combaterea corupției uh, și crimina, crima organizată, unde am fost raportoare, s-a făcut un pas suplimentar în ce, în ce privește introducerea la nivel european a unei legislații antimafia prin norme comune, cooperare între autoritățile uh, judiciare, forțele de poliție și schimb de informații, pentru că organizațiile criminale uh, exploatează lacunele existente la nivel normativ pentru a-și desfășura activitățile criminale. Iată de ce cadrul normativ european trebuie actualizat în permanență pentru a ține pasul cu evoluțiile fenomenului. În același timp este uh, nevoie de o cooperare coordonată rapidă între statele membre, care la ora actuală lipsește. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Ferrara! Acum Vor avea cuvântul ceilalți membri, înainte de toate domnul Caza. Mulțumesc. Spălarea de bani este consecința unor uh, acțiuni criminale. Politicieni, afaceriști, uh, cu toții încearcă să ascundă bani obținuți ilegal. Adevărul e că nu este uh, ușor să-ți dai seama ce se întâmplă. Sunt niște structuri complexe, uh, ascunse în diferite jurisdicții și de multe ori sunt implicate și entitățile financiare. Multe instituții fac anchetă, dar multe eșuează. Și când eșuează și când nu se face anchetă cum trebuie sau când nu există un follow-up, în urma acțiunilor de spălare de bani sunt avertizorii de integritate și jurnaliștii de investigație care trebuie să-și pună pielea uh, la risc în așa fel încât să iasă adevărul la lumină. Știm ce s-a întâmplat cu jurnaliști precum uh, Daphne Caranagaliția și Ian Cuceac. Iar luna viitoare va fi cea de-a doua aniversare, vor fi trecut doi ani de la asasinarea uh, jurnalistei Galiția. Deci, cred că este foarte bine pentru că ne amintim de aceste situații, pentru că dacă probabil s-ar fi făcut ceva, Dafni Carana Galiția ar fi fost încă în viață. Este foarte important ca afaceriștii onești, sinceri și buni să nu fie cei penalizați, în timp ce corupții să facă după bunul plac și asta în detrimentul cetățenilor europeni. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Caza. Are acum cuvântul doamna Chinici, un minut și jumătate. Presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Combaterea spălării banilor reprezintă o prioritate pentru a combate formele cele mai grave de criminalitate transnațională și pentru a proteja economia europeană din calea unor distorsiuni care ar putea sumina încrederea cetățenilor în instituțiile financiare și bancare. Scandalurile recente de spălare de bani în sistemul bancar scot în evidență în continuare cât este de necesar un sistem de supraveghere eficace și eficient care să permită identificarea și sancționarea uh, sancțiunilor uh, de care se fac vinovați operatorii economici. E nevoie de o cooperare strânsă între autoritățile de reglementare ale sistemului bancar și autoritățile judecătorești și forțele de poliție, cât și coordonarea la nivel transnațional între toți actorii implicați. Uniunea Europeană a adoptat recent instrumente legislative importante, cea de-a cincea directivă privind combaterea spălării banilor, schimbul de informații între autoritățile de poliție în ce privește vinovații de delicte grave printre altele armonizarea definiției uh, penale a spălării de bani, cât și regulamentul care întărește competența autorității bancare europene în ce privește supravegherea și activităților de spălare de bani. Este însă necesar să ne asigurăm că aceste instrumente sunt puse în aplicare în timp util. Trebuie să facem și eforturi suplimentare pentru a promova cooperarea strânsă între autoritățile de supraveghere a regimurilor, uh, scuze, autoritățile de supraveghere bancare din statele membre. Mulțumesc!

Mulțumim, doamnă Strugariu. Are acum cuvântul domnul Urtasun. Vă mulțumesc. Doamna comisar, reprezentantă Consiliului, avem o problemă de mii și milioane de euro care circulă în sistemul financiar, spălați în urma rezultatului activităților criminale. Vorbim uh, de cazuri precum uh, Danse Banks, uh, Pilatus, Deutsche Bank, am putea face o listă nesfârșită. În urma valorilor pe care le-ați făcut, și în valorile pe care le-ați făcut dumneavoastră s-au identificat greșeli de toate formele. Lipsa de personal, de pildă în organismul de supraveghere, lipsa de inspecții, zero cooperare între statele membre, e o problemă deosebit de serioasă. Iată de ce Trebuie să luăm măsuri, să dăm dovadă de curaj când vine vorba de punerea în aplicarea uh, legislației europene. Nu putem să avem atâta întârziere în ce privește punerea în aplicare a celei de-a patra directive. Trebuie să fim uh, și mai ferm cu aplicarea celei de-a cincea și trebuie să atacăm acele țări care sunt o problemă reală, acea listă gri de care tot vorbeam dacă directivele nu se aplică atunci cum, așa cum trebuie, trebuie să fiți mult mai iuți când vine vorba de deschiderea unor proceduri de încălcare a tratatelor. Trebuie să uh, pedepsim acele țări care nu respectă niciun fel dispozițiile acestor uh, legislații. Trebuie să înaintăm de asemenea treptat înspre crearea unei uh, autorități europene care să aibă competențele uh, care să permită să pună capăt acestui fenomen. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Urtasun. Acum are cuvântul domnul Juvan. Un minut. Merci. Mulțumesc, doamnă președintă. Companiile care se confruntă aproape cotidian cu chestiunile și procedurile excesive uneori ale acestei lupte împotriva spălării de bani, E greu să nu le înțelegem că există un anumit sentiment de ipocrizie, pentru că uh, atunci când se vorbește de spălare de bani, practic se vorbește de principiul liberei circulații a capitalelor și e clar că e nevoie de rețele bancare și platforme uh, financiare complice pentru această fraudă. Toate acestea disimulează identitatea beneficiarilor financiari pentru aceste acțiuni de spălare de bani. De asemenea, e greu să nu apreciem și rolul ONG-urilor, a fundațiilor care de multe ori fac operațiuni de optimizare sau de evaziune fiscale, finanțează acțiuni de corupție și fac pe scară largă operațiuni de spălare de bani. E clar că dorim să facem un apel față de comisie să evalueze acțiunile, să treacă dincolo de formalități și să pună capăt ipocriziei care a permis să existe atâtea paradisuri fiscale în interiorul Uniunii. Președinta între, întrerupe oratorul. Mulțumesc. Și acum domnul Colăcușici, un minut. Corupția și pranje... Mulțumesc. Corupția și spălarea de bani sunt două fenomene strâns interconectate. Astăzi, cea mai mare corupție și cele mai mari acțiuni de spălare de bani nu mai vin din uh, traficul de țigări, ci vin din uh, domeniul din domeniul aranjamentelor juridice. Prin urmare, putem contracara asta cu o nouă legislație, căci iată, în Croația avem o legislație de pre-settlement cu elemente valorificate la 10 miliarde de euro. Instanța de judecată a trebuit să preîntâmpine ceea ce urma a fi o acțiune de spălare de bani. Însă, se pare că instanțele de judecată au devenit uh, birouri notariale. Mulți au făcut bani din aceste acțiuni și nu știm exact uh, cine sunt beneficiarii. Sunt niște fonduri care sunt stabilite apoi în terțele state. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Are cuvântul acum domnul Otmar Caras. Doamnă președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor, dezbaterea și intervențiile de-a lungul tuturor partidelor arată cât de important este și cât de corect ca reprezentanți ai poporului să ne ridicăm glasul împotriva spălării banilor și împotriva finanțării terorismului. De ce? Pentru că în continuare în Uniunea Europeană se spală miliarde de euro în continuare, 10 bănci majore europene sunt implicate în uh, scandaluri privind spălarea banilor. În continuare, există o contradicție tăioasă între obligațiile pe care ni le-am asumat și punerea lor în aplicare. În continuare există o lipsă de controle, o lipsă de sancțiuni și o lipsă de personal pentru supraveghere, ca să nu mai vorbim de lipsă de fonduri pentru um, Autoritatea Bancară Europeană privind punerea în aplicare a, a directivei privind combaterea spălării banilor. În continuare, cea de-a patra directivă nu e încă pusă în aplicare. Uh, deși cea de-a cincea ar fi depusă în aplicare până în 2020. Și în continuare ne vedem confruntați cu situația că prin toate aceste lipsuri s-a creat uh, un adevărat mozaic în ce privește punerea în aplicare și ne lovim cu o situație care slăbește piața unică, Uniunea Bancară și împiedică controlul și supravegherea uh, sistemului financiar european. Iată de ce Trebuie să ne asigurăm că am făcut tot ce ne sta în putință și că trecem de la directivă la regulament, că, împor- că întărim Europa, că se va sancționa, se va, se va controla și că angajamentele comune sunt într-adevăr puse în aplicare și că cooperăm în loc să ne izolăm unii de alții. Doar atunci vom fi credibili nu ne vom scoate degetul din această rană până ce nu se va fi făcut tot ce ne-am asumat. Vă mulțumesc, domnule Caras. Are acum cuvântul doamna Nina Gill, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președintă. Scandalurile care au apărut în ultimii ani, am auzit, e vorba de sume imense, care au fost uh, spălate. Ne-am săturat de așa ceva. Ne-am săturat să fim întotdeauna cei care suportă consecințele atunci când uh, sunt probleme economice. Ne-am săturat ca cei bogați din uh, societățile noastre și criminalii să găsească întotdeauna mijloace prin care să-și pună banii deoparte ca să nu fie supervizați și să nu fie impozitați. Un exemplu, banca Danske Bank, 2 milioane de euro cu tranzacții suspicioase de-a lungul anilor în Estonia. În ciuda faptului că aceasta se confruntă cu acțiuni în fața instanței în mai multe țări, autoritatea bancară europeană nu recunoaște faptul că se poate declanșa o procedură de încălcare. E incredibil acest lucru. Comisia a spus ne în urmă cu câteva săptămâni că încă mai analizează situația și astfel de exemple sunt nenumărate. Nu putem aștepta încă un scandal enorm. Sunt prea multe lacune în legislația noastră care permit derivenților, criminalilor să uh, treacă mai departe. Dacă noi nu luptăm împotriva acestei criminalități transfrontaliere, atunci cine o va face? Și vreau să vă întreb cum va face Comisia pentru a fi mai uh, intransigenți în această privință. Legislația trebuie să fie implementată în cele 28 de state membre. Și o întrebare foarte rapidă pentru Comisie. Când vom ancheta în sfârșit toate acele companii fantome care sunt înregistrate în paradisuri fiscale? Cine, uh, cei care sunt au, au legătură cu ei și care sunt scopurile lor ascunse? Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, domnul Hook, vă rog. E onoare pentru mine să fiu în acest parlament după ce am o experiență de 16 ani de avocat în domeniul penal în Regatul Unit. Ce am văzut în activitatea mea? Spălarea de bani este uh, o crimă uh, și totul circulă așa cum circulă sângele în corpul nostru. Banii sunt reinvestiți în arme, în trafic de persoane și la un moment dat cineva își pierde viața. De fiecare dată banii pot să se miște între țări sau pot fi utilizați ca să fie cumpărate case de lux, mașini de lux, educație privată, tot ce are valoare ridicată, stiluri de viață care motivează de fapt și mai multe infracțiuni. În țara mea, poliția estimează că spălarea de bani este undeva la 100 de miliarde de lire sterline anual și avem 25 de diferite organizații care pe undeva sunt responsabile. Este absolut inacceptabil faptul că anumite state membre nu au implementat această legislație. Avem nevoie de parteneriate care să meargă dincolo de Uniunea Europeană, căci spălarea de bani ajunge în Africa, în America, în Asia. Avem nevoie de cadre de parteneriat ca să existe o trasabilitate a banilor și să găsim pe criminali. Trebuie să schimbăm cultura unde anumiți, anumite autorități din domeniul judiciar uh, gândesc uh, că spalarea de bani este cumva o infracțiune de mâna a doua, deloc importantă. Noi considerăm că trebuie să fie un risc mai mare pentru această infracțiune și sper din tot sufletul ca acest subiect să fie abordat cu vigoare de către noua comisie. Mulțumim, domnule Huc. Urmează acum domnul Pexa din partea verzilor minut și jumătate. I'm going to speak Czech. Am să vorbesc în limba cehă. Vă mulțumesc, doamnă președinte, dragi colege și colegi. Împiedicarea spălării banilor reprezintă într-adevăr cheia în lupta împotriva activităților criminale. Cea de-a cincea directivă mi se pare excelentă. Problema e că foarte multe țări nu au uh, transpus nici măcar cea de-a patra directivă, dar noi continuăm. Uh, ce putem să facem? Oamenii au încredere în Comisia Europeană și cred că aceasta este în stare să pună în aplicare aceste acte legislative. Nu putem să pierdem încrederea cetățenilor. Inițiativele sunt bune, însă dacă privim cum stau lucrurile cu accesul la informații, constatăm că aici ne confruntăm cu probleme. Avem nevoie de un registru uh, a proprietarilor fondurilor fiduciare în Republica Cehă. Iată de ce este important ca statele membre să permită accesul liber pentru toate ONG-urile și toți uh, jurnaliștii la acest registru, pentru că nu trebuie să repetăm greșelile trecutului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Pexa. Are cuvântul acum domnul Radev, un minut. Mulțumesc, doamnă președintă. Dragi colegi, prin această rezoluție facem un apel uh, față de statele membre pentru a implementa în mod eficient legislația antispălare de bani. Mă refer aici la directiva 4 și 5, antispălare de bani. Avem uh, motive întemeiate pentru a fi critici, pentru că numeroase state membre nu au făcut încă transpunerea regulilor din a patra directivă și peste câteva luni vor trebui să o facă și cu a cincea directivă. Toate acestea sunt importante dacă ținem cont de faptul că este important să luptăm împotriva finanțării terorismului pentru a evita atacuri în UE. E nevoie de un adevărat cadru legislativ la nivelul UE. Acest cadru nu este perfect și tocmai de aceea este și mai important să avem o abordare globală europeană pentru a profita la maxim de acțiunile noastre de luptă împotriva finanțării terorismului. Uniunea Europeană trebuie să fie în stare să gestioneze lupta împotriva spălării de bani și să ne apere de terorism într-un mod independent, mai ales atunci când e vorba de includerea țărilor terțe pe lista europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, din partea grupului SD, domnul Fuxlang. Un minut. Thank you so much. Mulțumesc! În anii din 2006-2015, Danske Bank, care lucra și prin Estonia, folosind-o ca centru de spălare de bani cu tranzacții suspicioase, a înregistrat un scandal de 230 de miliarde de euro. Autoritățile daneze au fost uh, avertizate de mai multe ori fără să facă nimic. S-a menționat asta, iar în aprilie Agenția Bancară Europeană a venit cu un raport spunând că nu a fost încălcată legislația europeană. Autoritățile daneze nu greșiseră cu nimic. Mie asta mi-arată că e ceva profund greșit cu sistemul și că trebuie să schimbăm asta. Principala problemă pare să fie că autoritățile naționale pe care le verifică Autoritatea Bancară Europeană se uh, află, sunt în măsura de a a accepta sau respinge un raport. Este un conflict de interese și cred că trebuie făcut uh, ceva în acest sens. Sper că Comisia este de acord și vreau să știu ce ne propune și cum să facem o reformă a guvernării a uh, agenției, a uh, autorității bancare europene. Mulțumim, domnule Fohelzang. Are cuvântul domnul Kovaric, grupul Renew. Thank you, Chair, Commission. Mulțumesc, doamnă președinte doamnă comisar. E evident că este un uh, subiect uh, de mare importanță combaterea spălării banilor. Fragmentarea în uh, punerea în aplicare la nivel național și în ce privește practicile de supraveghere a spălării banilor și a finanțării terorismului agravează problemele cu care ne confruntăm. Trebuie să găsim o cale pentru a pune mai bine în aplicare regulile Uniunii. În cadrul celei de-a cincea directive AML, s-au luat o serie de măsuri cu caracter corectiv pentru a remedia lacunele existente. Este important ca în procesul de transpunere a directivei în legislația națională statele membre să coopereze în ce privește aspectele critice, precum uh, slabul schimb de informații, mai ales la nivelul supravegherii, dar și în ceea ce privește instituțiile financiare ele însele. Partajarea informației este fundamentală și ar trebui să folosim mai bine noile tehnologii la acest capitol pentru a îmbunătăți interconectarea bazelor de date importante pentru a simplifica accesul la date și pentru a îmbunătăți cooperarea transfrontalieră. În același timp apar noi provocări, precum folosirea tot mai accentuată a criptovalutelor. Trebuie să ne asigurăm că acestea se regăsesc în cadrul directivei AML. Timpul trece, așa că trebuie să ne asumăm răspunderea și să acționăm pentru a îndigui fluxul ilegal al finanțării provenite din spălarea banilor în Europa. Mulțumesc, domnule Covaric. Are acum uh, cuvântul doamna Tomțu, minut și jumătate. Dobro je, da imamo čim boljšo zakonodajo. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Avem nevoie de o legislație eficientă, însă nu e suficient uh, dacă avem oameni care doresc să uh, eludeze această legislație. Pentru că e vorba de oameni care au suficient uh, bani ca să-și plătească juriști care să le spună cum să eludeze această legislație. Chiar și aici, la Comisia de Anchetă PANA, am văzut ce s-a întâmplat cu astfel de tranzacții, o spălare de bani în valoare de un miliard de euro și până la urmă nu s-a întâmplat nimic. Avem și companii care au legătură cu primarul nostru din uh, Ljubljana, milioane de euro care au fost spălate, banii au ajuns în Malta și acum uh, au ajuns în mâinile unor uh, firme ilegale. E adevărat că avem reguli, avem un temei juridic, avem legislație, însă am avea nevoie de un sistem funcțional și de oameni experți care să poată ancheta astfel de cazuri. Doamna comisar, ce puteți face dumneavoastră și instituția dumneavoastră cu astfel de probleme? Ar trebui să avem suficientă putere pentru a acționa atunci când autoritățile naționale nu pot să o facă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Tomș. Trecem acum la procedura intervențiilor spontane. Două persoane s-au înscris să ia cuvântul, așa că am să le dau cuvântul. În primul rând, domnul Lopez Aguilar. Vă rog. Mulțumesc, doamna președintă, doamna comisar, doamna reprezentantă a Consiliului. Lupta împotriva corupției, a criminalității organizate sunt extrem de importante pentru UE nu doar din punct de vedere economic. Tocmai de aceea avem nevoie de un instrument în cadrul dreptului penal pentru a lupta împotriva spălării de bani și tocmai de aceea Comisia Libe și-a luat un angajament clar, s-a implicat foarte mult, câțiva membri ai noștri și eu însumi am lucrat la Comisia PANA în ceea ce privește Panama Papers și avem și a cincea directivă tocmai pentru a îmbunătăți transparența, schimbul de informații, unitățile de inteligență financiară, implicarea anumitor țări terțe, prevenirea utilizării anumitor instrumente de preplată în slujba corupției și a finanțării terorismului. Însă, la fel de important ca și acest angajament, este să ne asigurăm că implementarea este corectă în statele membre. Tocmai de aceea facem un apel în fața Comisiei, de aceea avem această dezbatere. Dorim ca Comisia să se implice la maxim pentru a asigura atingerea acestor obiective la respectarea calendarului stabilit și în cazul în care e nevoie să se treacă la proceduri de încălcare a legislației europene. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lopez Aguilar. Domnul Marek Belka. Cu microfon, vă rugăm. money laundering scandals. Diferite scandaluri de spălare de bani din sectorul bancar, Danske Bank, Deutsche Bank, ING, Pilatus sau uh, ABLFV, au șocat Uniunea Europeană și au arătat care sunt punctele slabe în cooperarea europeană. Să vă aduc aminte sau să ne aducem aminte că au trebuit să ne spună autoritățile americane care ne sunt punctele slabe. Serviciile de informații nu fac schimburile necesare de informații, statele membre nu implementează pe deplin legislația și subminează cooperarea necesară și multe bănci nu aplică unitar și egal normele europene. Problema este reală, așa cum deja s-a mai spus. Europol spune că 1% din PIB-ul UE este implicat în activități suspecte financiare. Lipsa acțiunii coordonate cu privire la această directivă deja fragmentează piețele de capital. Noi ne dorim integrate, ele rămân fragmentate și mai mult. Acum e rândul Consiliului. Are toate cărțile în mână. Fără o voință din partea țărilor de a coopera mai bine, totul este în zadar. Mulțumim foarte mult, domnule Belca. Și la sfârșitul dezbaterii, Vreau să dau cuvântul doamnei Iurova din partea Comisiei. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Asta arată foarte clar că va rămâne o prioritate și în acest uh, mandat. Am ascultat contribuțiile dumneavoastră, ați fost cei care ați trecut prin saga acțiunilor uh, antispălare de bani în mandatul precedent. Acum acestea ajung la bun sfârșit Cred că am făcut multe lucruri utile, atât în legislație, cât și în supraveghere și uh, presiunea pentru implementare, dar niciodată n-aș spune că situația este ideală sau că nu mai e nimic de îmbunătățit. Vor rămâne lucruri de prioritate pentru această comisie și acest Parlament, în așa fel încât să fie întreprinse acțiuni. Și sunt de acord că ar putea fi vorba despre un regulament, în așa fel încât statele membre să nu devieze de la obiectivul scontat. Noi aici nici nu vorbim despre bani, vorbim despre crimă organizată gravă, vorbim despre cei care capacitează aceste acțiuni și apoi despre încrederea oamenilor. Încrederea că vom face noi ceva în așa fel încât să eficientizăm situația. Vrem să avem un sistem financiar sănătos în Europa. Este un element important uh, în prosperitatea europeană. Prin urmare, va trebui să filtrăm riscul și să facem ajustările necesare cu norme funcționale implementate de toți. Sunteți cei care spuneți că sistemul nostru este Uh, puternic, după cum este puternică veriga cea mai slabă. Și este adevărat, am ascultat comentariile dumneavoastră, am ascultat că statele membre ar trebui să fie mai motivate. Ei bine, motivația ar trebui să fie egală pretutindeni, adică legea să fie implementată. Este un aspect aspect crucial ce ține de sarcina statelor membre, dar avem și motivație negativă cu procedura de încălcare și am început-o. Pot astfel să vă ofer câteva date. Iată ce facem noi cu privire la directiva 4 împotriva spălării banilor. După supraveghere, s-au deschis acțiuni uh, de încălcare împotriva tuturor statelor membre și la ora actuală procedurile s-au închis doar pentru 5 state membre. Pentru celelalte state membre, Comisia a emis niște scrisori de notificare formală cu avizele aferente. Procedura continuă. În ceea ce privește a cincea directivă împotriva spălării banilor, transpunerea e prevăzută pentru ianuarie la anul. Până acum am primit următoarele notificări. Trei state membre au notificat o transpunere completă, altele cinci ne-au notificat cu privire la măsuri de transpunere. Pentru restul, monitorizăm situația, desigur, și vom acționa curând după expirarea termenului de transpunere. Da, v-am spus și eu că pasul corect este să existe un regulament. Dar eu părăsesc acum acest sector. Este doar părerea mea personală după ce am lucrat pe acest subiect. De ce am adoptat cea de-a patra și apoi cea de-a cincea directivă? Cea de-a cincea directivă a fost adoptată în mandatul meu. A fost o reacție clară și foarte rapidă la scandalul Panama Papers și la atacurile teroriste, care au fost greu de uh, identificat, pentru că plățile și de prezis, pentru că plățile fusese anonime. Deci trebuie să acționăm la o solicitare clară pentru a avea uh, o transparență completă în ceea ce privește ownership-ul. De acord cu ce a spus domnul Pexa și celălalt vorbitor, îmi doresc foarte tare, în așa fel încât uh, registrul beneficiarilor să fie deschis, transparent pentru public, fără a diferenția cine are interesul juridic dovedit și cine nu, inclusiv jurnaliștii. Și așa va fi. Vom avea un registru pe deplin public pentru fondurile fiduciare. Situația a fost un pic mai grea pentru că anumite fonduri sunt pe deplin private dar ne punem problema și astfel din perspectiva fondurilor comerciale ca să obținem toate informațiile necesare despre deținători și beneficiari. Ceilalți pași înainte care ar fi? O implementare deplină a regulamentului cu privire la cooperarea între serviciile de in, inteligență. Domnul Radev a plecat. Aș fi vrut să-i mulțumesc pentru efort, pentru că a fost raportor pe acest dosar. Și mi-ar putea confirma ce exercițiu greu a fost să convingem statele membre să ia măsurile în așa fel încât unitățile de informații, servicii de informații să coopereze și să schimbe informații cu autoritățile judiciare din țară și și mai greu ne-a fost să-i convingem pe aceștia că ar trebui să existe un schimb de informații la nivel transfrontalier. Spuneți că e slab ce se întâmplă în plan transfrontalier și aveți dreptate. Încercăm să îmbunătățim asta cu noul act normativ, dar a fost foarte greu și a trebuit să facem compromisuri. Deci mă aștept ca în mandatul dumneavoastră să se mai obțină progres. Să avem un organism uh, al Uniunii care să supravegheze mai bine. Da, avem primul pas cu Autoritatea Bancară Europeană, care trebuie să fie cu competențe sporite și consolidate. S-a adoptat legislație pentru o mai bună colectare de date cu posibilitatea de a acționa când statul membru pare să eșueze. S-a întâmplat cu Danske Bank în Estonia. În continuare nu pot să-mi imaginez cum este posibil ca pe termen de 5 până, sau până la 7 ani să ajungi la spălare de bani în valoare de 230 de miliarde de euro fără să-ți dai seama. Deci cât de rău a eșuat uh, sistemul. Anchetele sunt în derulare și vom ști cu siguranță cine a greșit în sistem. Între timp, Danemarca a schimbat legislația. Deci sunt reacții. Dar sunt de acord cu dumneavoastră că ar trebui să existe un organism comunitar care să supravegheze tot. Și doamna Toms m-a întrebat cine va acționa la nivel european când statele membre eșuează și când ele nu fac ce trebuie în domeniul penal. Ei bine, avem uh, procurorul european care va începe să funcționeze din noiembrie la anul. Va fi organismul care va avea capacitatea de a intervi, interveni, mă scuzați, pe infracțiunile financiare. EPO va prelua deci cazurile dacă statele membre eșuează. Știu că vorbesc prea mult, dar au fost numeroase întrebări. Și, în concluzie, domnule Caza, dumneavoastră i-ați menționat pe avertizorii de integritate. Avem o directivă și pentru acești avertizori care va fi cu beneficii. Sper din tot sufletul să reușim. Vă mulțumesc pentru răbdare. Am simțit nevoia și obligația de a reacționa la toate comentariile și întrebările dumneavoastră pentru că este o prioritate și e important să o gestionăm așa cum trebuie la nivel politic european în următorul mandat. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, doamnă comisar! Cred că este foarte bine căci dumneavoastră mereu răspundeți la toate întrebările eurodeputaților. Să știți că nu toți comisarii procedează astfel, deci vă mulțumim pentru angajament, pentru implicare pe acest subiect deosebit de important. Și acum aș dori să o invit pe doamna ministru Tupurainen în numele Consiliului să ia cuvântul. Doamna ministru, ați avut o zi deosebit de lungă. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi pas cu pas. Gentlemen. Mulțumesc, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru această dezbatere la care ați contribuit uh, cu elemente esențiale. De asemenea, mulțumesc Comisiei pentru inputul pe care l-a adus. Sper că și următoarea comisie să se implice la fel de mult. S-au pus întrebări specifice în legătură cu acțiunile Consiliului față de uh, lupta împotriva spălării de bani. Sunt de acord că avem o problemă și că trebuie să ajungem la miezul problemei, să mergem mai departe. Măsurile luate recent, e adevărat, nu sunt suficiente. Noi am început să analizăm revizuirea post-mortem a Comisiei uh, în ceea ce privește cazurile europene implicate și uh, Consiliul va discuta în octombrie, deci luna viitoare, acest lucru pentru a elabora concluzii care să se adopte în decembrie anul acesta. Profit de ocazie, de asemenea, pentru a reafirma importanța pe care noi o atașăm luptei împotriva spălării de bani și a finanțării terorismului. Vom continua eforturile pe această temă și mesajele dumneavoastră au fost foarte clare. Trebuie să se facă mai mult în ceea ce privește lupta împotriva spălării de bani o temă care este susținută pe larg de toate grupurile politice. Eu una pot să vă promit că voi transmite acest mesaj colegului meu, uh, ministrul de finanțe, și contribuțiile dumneavoastră pe această temă vor fi